menirea de a evita speculațiile, pentru că dorim prin intermediul lor să susținem proiecte pe care le considerăm strategice. Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-aș permite să mai spun și eu un lucru, stimată colegă. Uh, voi încheia dezbaterea acum și doresc să uh, spun că aș fi fost foarte mândru Uh, și știu că ar fi fost foarte mândru și bunicul tău de tine. E unul din uh, membrii rezistenței din Spania care a făcut închisoare politică timp de mulți ani. Cred că ar fi fost mândru de tine și de mine că am ajuns să-ți dau cuvântul aici în plenară. Votul e mâine la 11.30. Următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Cred că comisarul Șefcovici a sosit deja, așadar îi vom da cuvântul ca să-și prezinte declarația numele comisiei. Te rog. Intervenție fără microfon a comisarului. Now it works. I started by, by the statement that Danube strategy is very important. Strategia pentru regiunea Dunării este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Este vorba de 14 țări, 8 state membre, 6 state nemembre, care, uh, în care există mai mult de 100 de milioane de locuitori. Această strategie a fost introdusă pentru că suntem conviși de inter, interdependența acestor state și de faptul că ele pot beneficia de pe, o, de pe urma unei cooperări și coordonări uh, îmbunătățite am văzut cum competitivitatea poate să fie îmbunătățită dacă se iau acțiuni comune, mai ales în domeniul sprijinului IMM-urilor, pieței uh, locurilor de muncă, educație și securitate. De asemenea, știm că regiunea Dunării a fost uh, uh, zona în care au avut loc ultimele valuri uh, de extindere, iar acum um, există noi țări candidate în uh, Balcanii Occidentali. Noua strategie a fost prezentată de comisie în aprilie 2011 și s-a bazat pe patru piloni. Conectarea regiunii uh, Dunării, protejarea mediului, construirea prosperității și consolidarea regiunii Dunării. Cât de mult am progresat de la, în acest an de la adoptare? Comisia la ora actuală își redactează primul raport care va fi adoptat la începutul lui 2013, însă aș dori să vă prezint unele rezultate intermediare. După cum știți, colegul meu, comisarul Han, a călătorit în uh, regiune și a participat la mai multe acțiuni uh, care au avut loc în cadrul acestei strategii am produs o nouă dinamică cu această strategie. Există noi cooperări la diferite niveluri, fie la nivelul uh, actorilor politici, la, nivo- la nivelul cercetării, la nivelul uh, afacerilor. Pentru prima dată, țările caută soluții comune la provocările comune. Iar strategia devine foarte rapid o platformă de cooperare foarte important pentru viitor va fi cum vom coordona politicile naționale cu cele ale Uniunii Europene. Un exemplu asupra modului în care se poate face asta a fost munca comună a ministrilor de transport care au adoptat o uh, declarație cu privire la menținerea și întreținerea căilor maritime pe Dunăre. Uniunea Europeană ajută prin oferirea de noi posibilități de a renoi flota pe, Dună, pe Dunăre. Cum putem să o ecologizăm? Încercăm să uh, ajutăm la crearea unui fond de cercetare și inovare pentru susținerea oamenilor de știință. Uh, se creează o bază de date pentru această regiune pentru a îmbunătăți deciziile în aceste acțiuni și pentru a îmbunătăți colectarea datelor ce țin de mediu. Ne bucură și faptul că cooperarea polițienească devine, uh, se îmbunătățește. Însă, nu în ultimul rând, important este cum putem uh, promova marca uh, Dunării pentru turismul în Uniunea Europeană Uh, uh, președintele, uh, comisarul Han a participat la inaugurarea unui nou pod la Vidin Calafat. Este um, care este pe o rută mai lungă de 600 de kilometri. Vom, de asemenea, vom concretiza proiecte transnaționale, mai mult de 50 de proiecte uh, Um, fac parte din această uh, strategie și așteaptă sprijin pentru a fi finanțate și implementate în viitor. Bineînțeles, finanțarea este crucială și este cheia succesului în viitor. Strategia um, merge prin mai multe politici ale uh, Comisiei. Încercăm să introducem elementul macroregiunilor uh, în um, contractele de parteneriat, în programele operaționale uh, și așa mai departe, pentru a vedea cum putem uh, direcționa aceste finanțări către uh, aceste proiecte foarte importante. Vă amintesc că s-a solicitat în mod clar din partea Consiliului și din partea Parlamentului să se evalueze conceptul strategiilor macroregionale până la mijlocul lui 2013. Acest moment va fi foarte important pentru a încerca să evaluăm cât de bun este acest concept. Și aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul foarte important, pentru asistența tehnică acordată strategiei uh, pentru, Dunăr, pentru regiunea Dunării, uh, un sprijin care este uh, foarte mult apreciat de către toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Sefcovici. Acum are cuvântul în numele, vom lua uh, vorbitorii în numele grupurilor, iar acum în numele grupului PP, domnul Matula evoluia crizei ne a confirmat faptul că pieele interconectate sunt mult mai rezistente mai puternice i mai dispuse la adaptări rapide decât cele izolate sau fragmentate. prin urmare o europă mai puternică înseamnă o europă mai integrată i mai unită. răspunsul este clar mai multă europă. preedintele barroso meniona săptămâna trecută la bucureti că au avut loc progrese în acest sens însă nu suficiente

Mulțumesc, domnule Matula. Acum are cuvântul un minut domnul Ceaba Tabajdi. Gracias. Örömteli, hogy az Európai Bizottság Dun- Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum domnul comisar a, a spus, a, strategia UE pentru regiunea Dunării este una importantă și președinția maghiară s-a ocupat de aceasta. Una dintre realizările noastre principale a fost salutată de toate uh, statele vizate. Cooperarea. De cooperare avem nevoie în această strategie și e un lucru pozitiv că în sfârșit dispunem de această strategie care ne permite o mai bună colaborare în ce privește transportul, uh, turismul sau transportul naval de marfă. Dar trebuie să insist, Dunărea este un fluviu navigabil și ar trebui să ne preocupăm mai mult de acest aspect, inclusiv în uh, Ungaria, în Slovacia sau România, toate acele state membre uh, care uh, se află pe marurile Dunării și trebuie să folosim această resursă care are un potențial foarte important, un potențial care a fost subestimat până acum. Reforma PAC, pilonul 2, ne va permite uh, să accesăm fonduri noi în acest scop și cred că e un lucru cât se poate de pozitiv pentru toate țările limitrofe la Dunăre. Mulțumesc, spune președintele. Am uitat să spun că domnul Tabati vorbea în uh, gru- numele grupului Sociaștilor și Democraților. Acum, pentru două minute, îi dau cuvântul domnului Teurer. Pentru ALDE. Da, Sefcovic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul a sprijinit întotdeauna strategia pentru Dunăre. Avem rețeaua uh, pentru Dunăre um, cu 60 de deputați ai cărui președinte sunt. Deci mă bucur foarte mult că acest subiect este pe ordinea de zi. Există pro uh, progrese care s-au făcut, cum ar fi podul între Vidin și Calafat, pe care am putut să-l văd personal. Însă aceste progrese se fac în ritm de melc. Însă există mari dificultăți. Primari din Bulgaria ne-au explicat că uh, pentru a construi uh, pe marginea Dunării sau pentru construcția podului trebuie să, fi, uh, să se obține uh, autorizări din partea a șapte ministere. Dunărea nu joacă un rol atât de important. Deci noi cerem Comisiei ca măsurile să devină mai concrete. În perioada actuală ar trebui să se acorde fonduri strategiei pentru Dunăre, iar în perioada următoare vom avea nevoie de o linie bugetară pentru Dunăre trebuie să se creeze, să se consolideze capacitățile administrative, IMM-urile trebuie să fie sprijinite și să coopereze, avem nevoie însă mai ales de mai multe întâlniri între cetățeni. Constatăm că acestea trebuie să fie susținute, sprijinite, pentru că altfel nu funcționează. I-am trimis doamnei cancelar Merkel, dar și comisarului uh, Lewandowski, um, um, pentru a propune să se creeze o organizație a tinerilor în domeniul uh, Dun, în regiunea Dunării. Mulți tineri ar vrea să se întâlnească în această regiune, însă nu își pot permite plinul de benzină pentru a ajunge până acolo și, și parlamentele ar trebui să joace un rol mai uh, puternic. Eu sper că noi la Parlamentul European ne vom asuma rolul de lider și vom invita parlamentele naționale și regionale pentru a putea uh, face ca uh, Dunărea să, uh, ne, uh, să ne privească mai mult. Mulțumesc. Acum în numele verzilor, uh, doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați uh, colegi. Este foarte bine că astăzi avem o declarație din partea Comisiei cu privire la situația strategiei pentru regiunea Dunării. Pentru noi nu este întotdeauna ușor să obținem informații relevante și actuale, însă pentru societatea civilă acest lucru este și mai greu și pe de altă parte, ne dorim ca în toate statele de-a lungul Dunării, societatea civilă să se implice în aplicarea strategiei pentru regiunea Dunării. Dar cum poate să facă asta dacă nu este informată în timp util? De aceea, um, vă rog la Comisie, împreună cu statele membre, să faceți eforturi mari pentru a obține informații relevante din partea dumneavoastră. De asemenea, am să vă rog să îmi am, să îmi răspundeți la o întrebare în scris pe care am, v-am trimis-o împreună cu colegii din grup în iulie 2011. Este vorba de uh, căile navigabile, mai ales uh, despre zona Bavariei înspre Straubing și Flieshofen. Uh, este un, o, o, regiune de protecție a mediului uh, foarte prețioasă, uh, cu o biodiversitate uh, extraordinară, iar acolo este prevăzut un proiect de extindere, de lărgire a Dunării care ar distruge zona. În septembrie 2011 s-a răspuns parțial la această întrebare, dar nu s-a răspuns mai ales uh, la întrebarea care era după cum urmează. Ce măsuri ia Comisia pentru a asigura transparența în uh, forurile de decizie și pentru a asigura independența grupurilor de experți? Știți că populația de acolo luptă pentru că Dunărea să curgă liberă, deci este esențial să avem claritate cu privire la ce fel de grupuri de interese ar putea afecta independența grupurilor de experți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lochbiller, îmi spune președintele, acum în numele GUE NGL, domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Acțiunile pentru regiunea Dunării nu vizează nevoile cetățenilor, uh, cultură, locuire, educație, lupta împotriva inundațiilor, infrastructură, Uh, și exploatarea bogăției uh, apelor, ci e vorba de o aprofundare a pieței capitaliste care au dus popoarele în șomaj, în sărăcie și la faliment. Aceste acțiuni um, servesc o strategie antisocială până în orizontul 2020 și e vorba de acest colos energetic care uh, înghite toate fondurile. Reorientarea instrumentelor și creditelor din politica de coeziune vor aduce profit doar uh, întreprinderilor și va aduce atingere uh, intereselor cetățenilor și lucrătorilor. Iată de ce credem că marii perdanți vor fi odată în plus lucrătorii care vor trebui încă o dată să facă sacrificii pentru a susține o dezvoltare și o creștere care nu corespunde nevoilor lor. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Stedler pentru a închide acest uh, tur. El va vorbi în numele colegiului domnului Scriș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să spun din capul locului că strategia Dunării este bazată pe o inițiativă a Austriei și a Ungariei. Austria are uh, o contribuție necesară, istorică. Nu vreau să revin la ce spunea domnul comisar, însă cred că trebuie să vedem uh, care sunt punctele slabe ale acestei strategii. Infrastructura, structura feroviară, infrastructura portoară, de exemplu. Sunt multe lucruri și nu știu de ce trebuie privită această strategie în context european. Înțeleg strategia 2020, dar acest sector are o importanță deosebită pentru regiune și deci ar fi uh, foarte bine să intre în programul uh, mecanismul de conectare a Europei. Comisia evaluează politica macroeconomică și cred că ar trebui să susțină acest program pe, între transportul feroviar, fluvial și aerian pentru că este nevoie de finanțare și trebuie să folosim fondurile în mod judicios. Astfel vom putea să găsim beneficii pentru întreaga regiune și pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, stimați colegi, aici se încheie lista vorbitorilor care vorbesc în numele grupurilor politice. Vom trece acum la vorbitorii în nume propriu și vom da cuvântul mai întâi două minute doamnei Maria Gabriel pe care o cunoșteați înainte sub numele de Nedelceva și pe care o felicităm călduros pentru noul său nume și, bineînțeles, pentru uh, faptul că s-a căsătorit. Bănuiesc că se bucură mult că și-a schimbat numele. Vă rog. Господин комисар, вчера най-после без... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ieri uh, podul Vidin Calafat a fost finalizat și uh, toți reprezentanții uh, au vorbit despre strategia pentru regiunea Dunării, care ar trebui să aducă o viață mai bună pentru cetățenii europeni și trebuie să evaluăm ce s-a făcut până acum. Trebuie să evaluăm provocările și să ne gândim la viitor. Aș dori mai întâi să vă reamintesc că milioane de europeni așteaptă rezultatele acestei strategii în Bulgaria, în fiecare lună ne întâlnim cu reprezentanți ai uh, Ministerului Dezvoltării Regionale, așa încât să ajutăm la atingerea obiectivelor strategiei și vedem ce așteaptă oamenii. Se așteaptă la porturi, ape curate, șosele, turism, centre pentru tineret, IMM-uri. De ce mai avem nevoie? E bine, e nevoie de voință politică pentru a atinge obiectivele strategiei. Parlamentul European susține demersul domnului comisar. Responsabilități limpezi, termene și obiective clar fixate. În plus, proceduri cât mai simple. Toate acestea sunt lucruri importante și aș dori să vă atrag atenția asupra participării tinerilor în această strategie. Ei sunt cei mai creativi, cei mai inovatori și ar putea ajuta ca strategia să-și atingă obiectivele. Apoi avem nevoie de investiții strategice. Am, uh, urmează să votăm CFM. Pe ce ne putem baza, uh, domnule comisar? Doar dacă avem resurse adecvate și acțiuni coordonate, investiții țintite, doar așa putem transforma această strategie

Mulțumesc. Pentru un minut și jumătate dau cuvântul doamnei Engle. Domnule președinte, domnule comisar, strategia noastră pentru regiunea Dunării este un proiect important uh, prin care, cu, prin care am reacționat la o inițiativă a cetățenilor. Și tocmai exact acest lucru a dus la crearea acestei macroregiuni foarte active. La conceperea strategiei uh, pentru Dunăre s-a, s-a utilizat abordarea bottom-up, de jos în sus. În actuala etapă de aplicare este esențial uh, să sprijinim dorința de participare a cetățenilor. Strategia pentru Dunăre nu trebuie să dispară într-un sertar, ci trebuie să fie uh, transformată în proiecte concrete la fața locului, trebuie să fie umplută de viață. De aceea, declarația dumneavoastră de astăzi are o importanță atât de mare. Obiectivul strategiei este să creeze bunăstare și ocupare de-a lungul Dunării, însă uh, punerea în rețea, uh, infrastructură, prin toate acestea, prin, prin uh, cooperare și coordonare, se va crea un viitor durabil în acest domeniu. Mai ales cooperarea în domeniul educațional, dar și economic este esențială. Uh, cooperarea în proiecte economice și tehnice, dar uh, și în uh, cooperarea în domeniul social va uh, duce uh, la beneficii pentru, pentru populația din regiune. De asemenea, trebuie să fie aprofundate măsurile în domeniul educației, cum ar fi diplomele duble, de exemplu. După 2013 doresc doresc ca această strategie să fie prevăzută în toate măsurile regionale. Domnule comisar, acesta este viitorul unei părți a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează acum domnul Ertug pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Necesitatea unor soluții europene și a unor planuri de urgență europene uh, este cea mai clară în uh, ceea ce privește fluviile și uh, râurile europene. Uh, un exemplu este, de, este, care este foarte clar este accidentul de acum doi ani din Ungaria când nămol toxic s-a scurs în Dunăre. De asemenea, în ceea ce privește rețelele transeuropene, um, râurile sunt uh, foarte importante. În același timp, însă, trebuie să respectăm um, obiectivele pentru emisii și asta înseamnă că trebuie să punem în prim plan ecologizarea și protecția mediului. Astăzi s-a vorbit despre faptul că o ultimă, una dintre ultimele uh, tronsoane ale Dunării care nu sunt îndiguite uh, este în pericol, ea trebuie să rămână neîndiguită. Între timp, acest lucru a fost uh, recunoscut de către uh, o parte din miniștrii uh, landului, dar mai trebuie convinși câțiva dintre miniștri. Trebuie să arătăm că această investiție este inutilă, iar acești iar cei 16 milioane, 16,5 milioane pe care Comisia i-a investit în studiul acestui proiect sunt bani risipiți. Poate că mai bine ar fi trebuit acești bani investiți în tinerii de-a lungul, uh, din statele de-a lungul Dunării. Mulțumim, uh, domnule Ertug. Um, văd că doamna Lochbiller uh, dorește să vă pun o întrebare cu cartonașul albastru. Doriți să răspundeți? Vă rog, doamna Lochbiller, aveți cuvântul. Domnule Ertug, ați spus că este nevoie să avem um, rețele, mai multe legături bune în um, transportul maritim. În același timp, vă referiți la uh, protecția mediului. Cum rezolvați acest, uh, această dilemă când este vorba de acel tronson al Dunării neîndiguit? Mulțumesc, doamnă Lochbiller, pentru această întrebare. Într-adevăr, în strategia pentru regiunea Dunării există o contradicție uh, Uh, între pe de o parte a proteja mediul și pe de altă parte a sprijini obiectivele celor care vor să distrugă Dunărea. Eu spun foarte clar că nu se poate să uh, fim de acord să obținem mobilitate cu orice preț. Vapoarele și vasele care trec prin, pe, care, care navighează pe râuri trebuie să se adapteze la râuri și nu invers. Uh, deci eu cred că uh, se pot atinge obiective importante în domeniul economic, dar ecologizarea este la fel de importantă. Mulțumesc mult, domnule Ertug. Ați răspuns la întrebarea prin, adresată prin intermediul cartonașului albastru. Încheiem această parte a dezbaterii. Trecem la intervențiile spontane. Și am să îl rog pe colegul meu Vidal Coadra să preia președinția și cred că colegii se vor bucura pentru că dumnealui uh, este mai îngăduitor când este vorba de timpul de intervenție la procedura intervențiilor spontane. Văd că o serie întreagă de colegi au solicitat să intervină și bănuiesc că are de-a face cu lungimea Dunării. Este un râu foarte lung, deci cu siguranță uh, trăiesc foarte mulți oameni de-a lungul său. Deci multe persoane sunt interesate de Dunăre. Mulțumesc! Bueno, todavía no hemos empezado, ¿no? Sí, no, Bien, vamos a pasar entonces al turno de Cachiay. În regulă. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane pentru un minut. Domnul Mezaroș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, în ultimii ani, Dunărea a cunoscut transformări importante. Această uh, regiune se confruntă cu uh, provocări importante. Avem o mai bună conectivitate între statele din această regiune în cadrul regiunii europene a Dunării. Cred că această regiune ne va permite să atingem anumite obiective, cum ar fi o mai bună competitivitate, o mai bună gestionare ecologică. Știu că rămân multe de făcut Trebuie de asemenea să ne mobilizăm, uh, să uh, stimulăm uh, dezvoltarea punctelor de conexiune între malurile Dunării. Avem nevoie de mai multe surse de finanțare, trebuie să ne asigurăm și că energia este pusă la dispoziție într-un mod mai sigur și mai puțin costisitor. Și avem nevoie și de o cooperare puternică, bineînțeles. Dunărea acoperă o mare parte a Uniunii Europene. Această regiune joacă un rol foarte important pentru că are un mare potențial de cercetare și de inovare lucru care este important și pentru antreprenoriatul din regiune. Poate fi deci să fie foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Un minut, domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. Dunărea merge de la Pădurea Neagră până la Marea Neagră și include numeroase țări care s-au alăturat în Europene și uh, în acest fel au putut să ajungă din urmă nivelul Uniunii Europene sau vor face în viitor. Dunărea este un simbol de solidaritate, de conectivitate. Dunărea leagă estul și vestul continentului. Și în ce privește strategia UE pentru regiunea Dunării, cred că trebuie văzut ca un element al politicii noastre de coeziune. pentru că are o semnificație deosebită pentru anumite state membre. Avem nevoie de proiecte cu sens, cu miez, care să uh, fie bune pentru Europa Centrală, care să permită Europei Centrale să uh, recupereze timpul pierdut. Trebuie să ne gândim la prioritățile noastre și în acest sens trebuie să ne asigurăm că putem obține rezultate care vor ameliora standardele de viață ale cetățenilor din această regiune. Iată de ce uh, doresc mult succes tuturor statelor membre vizate de uh, această strategie și sper că împreună să găsim uh, o cooperare consolidată. Mulțumesc! Spune președintele

Știm că dacă facem asta, investițiile vor fi um, durabile și solide. Și asta se va întâmpla dacă există o viziune comună um, care să cuprindă industria, um, dar și turismul uh, însă uh, această strategie poate fi de succes numai dacă proiectele în diferite domenii sunt Uh, coordonate. De aceea, uh, de aceea uh, susțin să se introducă un coordonator la rețelele transeuropene, astfel încât să putem um, să putem acționa la fel de țintit ca la um, coridoarele cheie. Aș dori să-l întreb pe comisar în ce măsură realizarea uh, coridorului uh, Dunării poate fi pus în legătură cu strategia pentru regiunea Dunării. Mulțumim, domnule Pirker. Are acum cuvântul domnul Cortes. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, îmi dorem să felicit Comisia pentru Dezvoltare și, de asemenea, Comisia Europeană pentru uh, această strategie uh, UE pentru regiunea Dunării. Obiectivele sunt prioritare nu doar pentru cetățenii din regiunea Dunării, ci pentru toți cetățenii Uniunii Europene și vă încurajez mm, așa cum și Parlamentul a susținut strategia uh, în cazul mm, programului pentru Atlantic. Trebuie să promovăm ocuparea tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor s-a agravat în ultimele luni, iar o astfel de strategie este oportunitatea de a scăpa de această uh, problemă. Mulțumesc, domnule Cortes. Dau cuvântul pentru un minut. Domnului Luhan. Mulțumesc, domnule președinte, eh, domnule comisar, stimați colegi. Strategia pentru regiunea Dunării, inițiată de România și Austria,

Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, regiunea Dunării oferă multe șanse de cooperare pentru statele riverane. Este o cale navigabilă foarte importantă, de asemenea, care permite transportul de bunuri din Germania și până la Marea Neagră. Cred că transportul fluvial este un mod foarte important de transport, mai ales din punct de vedere ecologic. Deci vom ameliora parametrii Dunării și vom încerca să implementăm schimbări tehnologice ca să se permită transportarea și de către vase mai mari. Cred că trebuie să acordăm atenție mediului și cred că analizele de impact uh, asupra mediului trebuie să facă parte din orice fel de strategie pentru Dunăre. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Banchi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, în calitate de deputat uh, ungar, salut faptul că acest punct este pe ordinea de zi a mm, plenului. Uh, cei care mm, au intervenit până acum și-au exprimat sprijinul și salut acest lucru. Cred că este foarte important să avem rezultate tangibile în sfârșit. Mai bune conexiuni ar putea duce la un rezultat foarte pozitiv în ceea ce privește competitivitatea, crearea locurilor de muncă, locuri de muncă durabile. Dunărea este o conexiune naturală și ar putea să ne ajute să ne dezvoltăm ca regiune de asemenea, există state care nu fac parte din Uniunea Europeană care ar putea fi implicate în această cooperare. Deci este un mod mai bun de a ne reuni, de a avea idei comune, de a acționa împreună. Și cred că este un bun mod de a privi înspre viitor în ceea ce privește cooperarea între statele membre și statele nemembre. De asemenea, sunt mândru să văd că guvernul maghiar a făcut tot ce poate uh, pentru a sprijini acest uh, proiect. Uh, Chiar uh, săptămâna uh, trecută a luat măsuri în acest sens. Mulțumim, domnule Banchi. Doamna Kallenbach. Domnule președinte, domnule comisar, astăzi avem motiv Uh, până la un anumit nivel, să ne bucurăm de acest uh, aniversare de un an a strategiei. Pentru că s-au uh, pus, s-au pornit aproximativ 75 de proiecte în domeniul administrativ, în, domeniul la nivelul statelor membre, acest lucru a fost foarte bine primit. Însă cetățenii nu cunosc foarte bine această strategie. De curând am avut o um, conferință la o universitate de pe malul Dunării uh, care se numea Omul în centrul atenției și cred că exact asta ar trebui să se întâmple în, cadrul, în cazul acestei strategii, să fie susținută de societatea civilă. Uh, care, pentru că ea este cea care ține la oaltă această regiune. Avem uh, nevoie uh, de Dunăre, trebuie să o utilizăm mai bine pentru că utilizăm numai 10% din potențialul său, însă trebuie în același timp să nu uităm mediul înconjurător. Mulțumim, doamnă Kadenbach, iar acum doamna Băsescu

toți membrii eh, acestei liste au, eh, care au luat cuvântul au fost din eh, state conduse de Habsburgi, inclusiv membrul spaniol. Iată ce istorie îndelungată are Europa. Să nu uităm asta. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. M-am eliberat de căști, pot să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Uh, voi răspunde la punctele menționate în dezbatere. Gestiune, finanțare, mediu și transport, transparență, control democratic și uh, tinerii și, bineînțeles, raportarea și implementarea. În primul rând, însă, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, pentru că uh, Cred că foarte rar simțim un astfel de sprijin uh, pentru munca noastră comună. Cred că cu toții uh, credem că avem nevoie de strategia pentru Dunăre, că ea mai are mult de oferit și că de-abia începem să ne dăm seama care este potențialul uh, pe care îl putem atinge prin această abordare a macroregiunilor pentru că, după cum spunea și președintele nostru, avem uh, o istorie comună, un trecut comun, dar cred eu și un viitor comun. Voi răspunde la întrebările domnului Matula, domnului Tabaidi, în ceea ce privește uh, gestiunea, uh, finanțarea și mediul. Cred că foarte important va fi să obținem un, uh, o soluție foarte bună la negocierile uh, din 22-23 noiembrie și negocierile cu Parlamentul cu privire la cadrul financiar multianual. Însă acesta este numai începutul. Dacă vrem să avem succes aici, este important să colaborăm strâns cu statele membre, cu regiunile și trebuie de asemenea să uh, Uh, planificăm împreună care ar urma să fie proiectele cheie care ar urma să aibă loc sub egida strategiei pentru regiunea Dunării. Cred că foarte util ar fi dacă fondurile ar fi alocate și rezervate uh, pentru proiectele actuale. Să știm că există o listă de proiecte prioritare, acesta este lista proiectelor pentru această regiune, sunt proiecte pe care am dorit să le vedem implementate Uh, prin fondurile uh, de coeziune și structurale în următoarea perioadă. Ce vom încerca să facem la comisie? Vom încerca să ne folosim de faptul că deja această abordare este prevăzută în proiectul de regulament cu privire la politica de coeziune. Vom încerca de asemenea să prevedem asta în cadrul strategic uh, comun domnul Toirer și domnul Matula au spus cum ar putea, au întrebat cum ar putea Comisia să se implice mai bine în aplicarea acestor uh, programe. Putem face asta prin uh, implicarea noastră în redactarea de acorduri de parteneriat și prin uh, cadrul strategic comun. Cred că, și acest lucru s-a văzut din dezbatere, în, mai mult, în multe state membre capacitatea de absorpție a fondurilor europene nu este chiar optimă. Și cred că putem face mult dacă reușim să gestionăm mai bine aceste fonduri, dacă reușim să creăm sinergii, dacă oferim asistență financiară suplimentară acelor state care în mod clar au o problemă cu absorpția fondurilor structurale ale Uniunii Europene. Și cred că și acesta este un mod prin care uh, noul regulament uh, financiar poate contribui la asta, pentru că au fost simplificate procedurile și cred că putem obține rezultate mai bune în viitor. În ceea ce privește mediul și transportul, Bineînțeles, acesta este uh, punctul cheie. Cum găsim un echilibru între nevoile de navigare și uh, de navigație și uh, protecția mediului, mai ales când este vorba de un râu atât de, de un fluviu atât de important cum este Dunărea. Uh, întotdeauna uh, putem să ne adresăm, este abordată comisia în acest sens, dar trebuie să, um, să ne adresăm și cetățenilor pentru a vedea cum putem să, să conciliem cele două, um, cele două aspecte. Deci uh, controlul democratic, implicarea cetățenilor, a parlamentelor locale, regionale, autorităților locale, regionale, este foarte important este ceea ce uh, Uniunea Europeană poate obține printr-o mai bună implementare a strategiei. S-a spus că trebuie să ne îndreptăm atenția mai mult înspre tineri. Sunt de acord, avem o a șomajului foarte mare în Europa și vedem că tineretul poate beneficia de pe urma acestor programe. Prioritatea numărul 7 uh, se referă exact la acest subiect. Cum putem Uh, face ca universitățile să coopereze. Uh, se pot introduce uh, programe de masterat și de doctorat comune, dar și de asemenea să consolidăm programele de mobilitate pentru tineri în această regiune, pentru că ar fi o foarte bună oportunitate pentru tineri din această regiune să se cunoască mai bine, dar și să caute oportunități de studiu mai târziu. În ceea ce privește întrebarea referitoare la calea navigabilă și prioritatea uh, în coridorul pe care face parte. Confirm, uh, Dunărea face parte din rețeaua uh, rețelelor transeuropene și va fi prevăzută în perspectiva financiară ca atare. Ultima întrebare se referea la cum uh, va fi informat Parlamentul, ca, care va fi procedura de raportare cu privire la progresele înregistrate în această strategie. Lucrăm la ora actuală la evaluarea primului an, la, implementarea acest, la evaluarea implementării acestei strategii în ultima perioadă. Vă asigur că raportul uh, va fi pregătit înainte de iunie anului viitor. Veți putea găsi uh, foarte multe exemple și expertiză cu privire la ceea ce se poate face în perioada următoare, dar și învățăminte trase din perioada care va fi trecut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul anual privind activitățile ombudsman.